Uh, uh, Dragi colegi, haideți să începem și am să încep imediat cu primul punct de pe ordinea noastră de zi. Dacă nu sunt obiecții, atunci proiectul de ordine de zi poate fi adoptat fără niciun fel de modificare. La anunțuri din partea președintelui, anunț întotdeauna că avem uh, interpretare diferită în uh, 18 limbi. Și că ședința va fi, tra va fi transmisă pe internet. În ceea ce privește deciziile coordonatorilor, trebuie să vă spun că acestea au fost transmise în mod electronic și dacă nu sunt obiecții, atunci le putem considera a fi adoptate. Și acum ajungem, iată, la cel de-al patrulea punct de pe ordinea noastră de zi, care este, de fapt, subiectul principal al ședinței noastre. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, suntem foarte încântați să îl salutăm pe Laurent Fabius, care a venit în această dimineață pentru a avea un schimb de opinii în perspectiva conferinței pentru schimbări climatice COP21, care va avea loc în luna decembrie la Paris în afară de faptul că a fost ministrul de afaceri externe, Roland Fabius este președintele al COP21 și deci are un rol uh, deosebit de important de jucat pe durata acestei conferințe care are o semnificație globală deosebit de importantă. Și așteptăm să vedem care va fi perspectiva domnului ministru în ceea ce privește pregătirea acestei conferințe, mai ales după concluziile de săptămâna trecută referitor la platforma de la Dublin pentru uh, acțiuni pentru schimbare. Așteptăm să vedem, avem încredere și așteptăm să vedem care sunt și dorințele dumneavoastră față de această uh, conferință și uh, să vedem ce anume concret putem să reușim în acest domeniu. Parlamentul European va trimite o delegație de 15 membri la această de, conferință. Eu am să fiu președinte, am să am onoarea să fiu președintele acestei delegații. Și, evident, noi înțelegem uh, importanța unui fapt și anume ca Uniunea Europeană să rămână unită și să vorbească cu un singur glas pe durata acestei conferințe. Suntem gata să vă ajutăm în orice uh, modalitate ar fi posibil pentru a influența rezultatul acestei aceste conferințe. Și astăzi, iată că ședința noastră se desfășoară în prezența membrilor Comisiei pentru Afaceri Externe și am să încep prin a da cuvântul domnului Brock, uh, președinte a Fed, pentru câteva minute. Mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați dat-o de a face câteva observații. Domnule ministru, vă, mulțumesc pentru prezență și mulțumesc Comisiei Envi pentru uh, că a organizat această reuniune. Noi ne-am uh, depus uh, poziția pentru Paris și este cunoscută. Dar cred că nu trebuie să uităm și situația refugiaților care nu și-a atins încă uh, culmea uh, și această criză are de-a face și cu schimbările climatice. Schimbările climatice, apa și chestiuni de mediu au din ce în ce mai mult uh, o importanță geopolitică. Și cred că acest lucru trebuie avut în vedere Dacă vrem să îmbunătățim perspectivele de trai ale oamenilor în alte locuri, trebuie să avem în vedere și chestiunile privind schimbările climatice. Și uh, noi nu putem decât să încurajăm uh, Comisia ENVI să uh, abordeze această legătură să, și să-și stabilească obiective ambițioase pe care să le urmărească la Paris. Am discutat uh, și cu domnul ministru și, și cu uh, multe părți interesante și sunt convins că această legătură între schimbările climatice și geopolitică este o legătură uh, foarte strânsă și cât se poate de reală și asta înseamnă că s-ar putea să avem nevoie de mm, o campanie de conștientizare în acest sens. Deci nu pot decât să mulțumesc pentru această cooperare Comisiei Envi. Mulțumesc. Thank you very much, Elmar. Mulțumesc foarte mult, Elmar. Și acum am să dau cuvântul domnului Laurent Fabius. Vă rog. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele frumoase și pentru invitația dumneavoastră și vreau să îi salut pe toți cei care sunt în sală și vreau să mulțumesc Comisiei ENVI și Comisiei AFET pentru această invitație pentru a discuta despre COP21, conferința de la Paris, pe care voi avea onoarea să o conduc în mai puțin de o lună. Vreau să salut raportul de inițiativă redactat de Gilles Parniot, care prezentă în sală un raport deosebit de util în loc să avem o introducere prea generală, aș dori să vă spun din punctul meu de vedere cum anume, din punctul meu de vedere, se petrec lucrurile. Deci am să fiu foarte concret și vă rog să nu vă supărați dacă n-am să fac o prezentare generală a subiectului. Cred că valoarea adăugată pe care o pot uh, aduce aici este să vă spun exact cum cred eu că se vor petrece lucrurile. Ați făcut aluzie la ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută. A avut loc o ultimă sesiune a grupului ADP și uh, dezbaterile au fost foarte aprinse. La început aveam un text care era destul de scurt, de concis și a fost respins și s-a adoptat un alt text. Evident, nu putem să evaluăm un text în funcție de dimensiunea sa, de lungimea sa. Lungimea contează, 50 de pagini. dar în același timp, evident, nici nu trebuie să uh, ne îngrijorăm prea mult. Vreau să vă amintesc că la Copenhaga textul avea 200 de pagini, acesta are 50. Bun, 50 putem să spunem că da, e bine. Însă e adevărat că mai sunt în continuare multe puncte uh, pe care nu am avansat, deși în general putem spune că am înregistrat progres. Deci, munca noastră va continua până în decembrie. La sfârșitul săptămânii viitoare am să întrunesc la Paris uh, ceea ce se numește în general precop, 80 de miniștri. Ideea nu e să facem uh, munca negociatorilor, nu, fiecare cu competențele lui, ci să discutăm niște chestiuni pe fond, în așa fel încât să putem avansa. Am făcut deja două astfel de întruniri informale și sper eu că cu cât ne apropiem mai mult de COP21, cu atât vom avea ocazia să avansăm mai bine. Acum, dincolo de, uh, printre numeroasele ședințe ce vor avea loc, vă amintesc G20 în Turcia la sfârșitul noiembrie și Commonwealth în Malta, exact înainte de COP, la Paris. Și vreau să vă indic că președintele francez și eu vom merge la uh, Beijing și am prevăzut o declarație comună cu prietenii noștri uh, din China. Și cred că ar fi interesant să putem uh, prevedea împreună niște, un teren de înțelegere comun, uh, o apropiere a punctelor de vedere între uh, Franța și China. Iată deci câteva etape și iată că ajungem și la data de 30 noiembrie, începutul conferinței. După cum știți, am făcut câteva modificări anul acesta, câteva inovări în domeniu. Am invitat șefii de stat și de guvern să fie prezenți în prima zi și am tras învățăminte de ce s-a întâmplat la Copenhaga. Uh, la Copenhaga veniseră la final și credeau că o să poată să rezolve niște chestiuni, dar evident nu pot să rezolv toate problemele peste noapte. De aceea, de data aceasta, am cerut să fie prezenți încă de la bun început pentru a avea avântul politic necesar. Și deja am primit 80 de răspunsuri Uh, din ceea ce e mult, 80 de șefi de state și de guverne. De fapt, uh, avem și responsabili europeni și, uh, de fapt, toate țările europene vor fi reprezentate. Cu începerea de la 1 decembrie, așa se organizează COP, negociatorii își vor relua discuțiile și apoi la finalul primei săptămâni vom avea un text și atunci miniștrii intră în horă, ca să zic așa, și evident vom încerca să ajungem la o concluzie. Eu, ca și președinte al COP și nu mă exprim ca și reprezentant al guvernului francez, am înțeles foarte bine că rolul meu este să îi ascult și pe unii și pe alții, să mențin nivelul de, înalt de ambiții și în același timp să găsesc și compromisuri, pentru că asta e regula, trebuie ca toată lumea să fie de acord cu textul. Deci, evident că la un moment dat va trebui să facem și niște compromisuri. Și poate de asta uh, s-a și cerut să fie un ministru de afaceri externe care să fie președinte al COP. Bun, acum pe conținut. De multe ori mi se pune întrebarea ce ar fi un succes al conferinței, ce ar însemna un succes al conferinței COP. Cum l-am defini? Am putea spune două, trei trăsături principale. Prima ar fi să ajungem la un acord un acord care să fie obligatoriu din punct de vedere juridic și care să ne permită să limităm într-adevăr încălzirea climatică până în 2100 cu 2 grade, poate chiar un grad și jumătate. Cam aceasta ar fi un prim criteriu de evaluare a succesului. Dacă reușim să ajungem la un acord, la un text care să întrunească sentimentul tuturor. Acum, din acest punct de vedere, aș vrea să aduc un omagiu, deși uneori noastră considerați că angajamentele sunt insuficientele. Un omagiu, deci, față de munca depusă de Uniunea Europeană. Pentru că dacă e să comparăm angajamentele tuturor, observăm că Europa se află în frunte. Acum, în ceea ce privește acest obiectiv, și anume să avem un acord și ambițios, uh, Evident că trebuie să ținem seama ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni în materie de contribuții, deci NDC în limba engleză. Există 154 de țări care au înaintat aceste INDC contribuții și reprezintă 90% din emisii. Trebuie să vă amintiți că totalul era de 100. Evident, acum nu vreau să fac un fel de clasament al contribuțiilor, n-are rost. Unele sunt mai ambițioase, altele mai puțin ambi ambițioase, dar nu asta e important. Ceea ce vreau să spun este că eu rețin, și asta trebuie să păstrăm în minte, că e pentru prima dată când operăm astfel și că în 155 de țări care sunt uh, la final, până la urmă, o să fie 180. Avem acest demers și anume, ne punem întrebarea care va fi politica noastră în următorii ani în materie energetică, de transporturi și așa mai departe. Mi se pare o schimbare de mentalitate considerabilă care în mod clar va avea consecințe pozitive. Și când însumăm toate aceste contribuții și știți că acestea vor fi publice uh, curând, le vor fi publicate pe 1 noiembrie de către secretariat, deci voi aștepta atunci uh, comentariile secretariatului pentru a putea formula propriile mele comentarii, însă am făcut deja anumite evaluări și putem să spunem, fără să ne înșelăm, că experții GEC au spus că dacă nu facem nimic, ajungem la 4, 5, 6 grade. Ori noi, obiectivul nostru este un, un grad și jumătate, două grade. Cred eu, acum o să vedem cifra finală, ne va spune secretariatul, dar eventual da, am putea ajunge la 2,73 grade. Deci ce am putea spune? E cu siguranță mult mai bine decât riscul, dar încă nu suntem la ceea ce ne-am dorit, și anume 2 grade. Deci mai sunt eforturi ce pot fi făcute și unul din criteriile de succes ale acestei conferințe ar putea să fie cum anume vom face această muncă suplimentară. Și aici intervine o noțiune cheie și anume revizuire, clauza de revizuire eu, evident, trebuie să fiu imparțial, dar dacă există un punct asupra căruia mă voi lupta, este ca în acordul acesta de la Paris să ajungem să obținem un mecanism de revizuire pentru că din ce în ce mai multe delegații cer să fie odată la 5 ani revizuirea, care să ne permită să reanalizăm situația și să vedem în ce fază ne aflăm și să vedem dacă putem revizui aceste contribuții. Dacă reușim să obținem acest lucru, atunci, sincer, trebuie să vă spun că această conferință de la Paris o să fie un Uh, uh, moment cheie, culminant, pentru că dacă ne uităm la traiectoria aceasta, care merge înspre 3, 4 și mai multe grade, o putem schimba să coboare înspre 2 grade. Bun, încă n-am obținut asta, uh, pentru că sunt țări care sunt în continuare reticente și spun că nu, nu, țările bogate trebuie să revizească o dată la 5 ani, nu noi. Dar în orice caz, putem să sperăm. O altă condiție, un alt criteriu de măsurare a succesului este ca acest acord să fie obligatoriu din punct de vedere juridic. Nu vreau să intru în detalii ce înseamnă să fie obligatoriu din punct de vedere juridic, însă trebuie să găsim acele elemente care ne vor permite atât nouă cât țărilor participante, cât și opiniilor publice să aibă certitudinea că nu e așa o discuție politică în aer. Nu, ci că este un acord, un acord, un adevărat acord trebuie totuși să avem o transpunere în, pe un temei juridic concret a deciziilor luate. Și, evident, în acest sens, și acesta este o, o, o miză foarte mare. Acum, obligatoriu din punct de vedere juridic ar trebui să fie doar pentru țările bogate sau și pentru țările care nu au reputația a fi foarte înstărite. Uh, și poate că ar fi bine să se aplice tuturor țărilor, chiar dacă nivelul de uh, participare e un pic diferit. Uh, financier tehnologic. Când vă discutez avec un certain nombre de... Am discutat cu o serie de reprezentanți ai țărilor, a unor țări africane și ei mi-au zis, da, noi suntem primele victime ale schimbărilor climatice, dar nu le-am provocat. Deci, vre- da, ne asumăm uh, anumite lucruri, dar vrem tehnologie și finanțe și voi trebuie să le furnizați. <clears throat> Uh, la conferința care a avut loc în urmă cu, cu câteva săptămâni am putut face progrese. Știm că în 2014 eram la 62 de miliarde, s-a deschis calea către 100 de miliarde, atâta timp cât fiecare își fa face eforturi. Și trebuie să facem un efort, uh, să facem eforturi și de adaptare, nu numai de atenuare. Adaptarea este un punct cheie. Și dacă reușim uh, să avem rezultate bune pe toate aceste aspecte, cred că la Paris vom înregistra un uh, Uh, succes real. Văd că am vorbit 11 uh, minute și 29 de secunde, mi-am depășit puțin timpul, deci închei. Mulțumesc foarte mult. Putem începe acum prima rundă de întrebări și răspunsuri. Vom începe cu coordonatorii. Încep cu Peter Lize de la APP. Două minute, Peter. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că cele două comisii se reunesc împreună și sunt de acord cu ceea ce a spus Elmar Brock, că schimbările climatice au și o dimensiune puternică de politică externă, geopolitică și Pentagonul american a vorbit despre asta. Este vorba acum și de diplomație. În uh, eforturile noastre de politică externă trebuie, încercăm să ne asigurăm că includem și obiectivele noastre privind schimbările climatice. Domnule ministru, pe bună dreptate ați spus că um, angajamentele asumate de uh, state până acum nu sunt suficiente ca să ajungem la 2 grade. Nici nu vreau să vorbesc despre 1,5 grade. Uh, și, bineînțeles, mai este mult uh, de lucru, dar ați spus că este și o șansă istorică. 154 de țări și-au asumat deja angajamente și le-au documentat la nivel internațional, deci este decisiv să consolidăm procesul și să nu se ajungă sub nicio formă la Paris uh, într-o situație ca acest proces care până acum a mers foarte bine să fie întrerupt sau discreditat. Deci nu pot decât să vă încurajez în acest sens vă atrag atenția asupra unui sector uh, special și anume transportul maritim și aerian. Uh, noi în, în Uniunea Europeană ne-am uh, impus uh, obiective foarte uh, stricte pentru industrie, uh, chiar la emisii vorbim despre 43%, uh, mai ales industria oțelului uh, suferă foarte mult, iar industria aviatică vorbește despre zero, subliniez zero, și la, uh, dar utilizarea unor credite, uh, da, mm, unor certificate, dar la maritim nu avem nici măcar asta. Asta vreau să spun. Nu putem să punem toată povara numai pe umerii unor anumite industrii. Mulțumesc și Gil Parniu acum în numele socialiștilor domnilor președinți, domnule ministru. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezență, domnule ministru, în fața comisiilor noastre parlamentare. În lupta împotriva schimbărilor climatice, Parlamentul European este mobilizat pentru a contribui și a facilita un acord și punerea lui în aplicare. Ambiția noastră pentru conferința de la uh, Paris a fost uh, fixată și în raportul uh, pe care am avut onoarea să-l redactez. Aș dori să salut angajamentul dumneavoastră personal pentru reușita acestui uh, acord. Prezența noastră la Bonn um, a permis relansarea sau acordarea unui nou impuls acestor negocieri țările din uh, G77 uh, se arătau îngrijorate, deci acest impuls a fost important. Avem un text mai lung, după cum ați spus, dar acesta definește o serie întreagă de opțiuni pentru a se ajunge la un acord. Raportul Parlamentului European se referă și el la mai multe puncte care vor fi în miezul dezbaterii. În primul rând, uh, fondul uh, Um, verde, cum este numit, cum putem trece până la 100 de miliarde pe an, începând cu 2020, ca să putem uh, oferi această foaie de parcurs la nivel european și pentru ca fiecare stat membru să contribuie la acest fond. Apoi, investițiile inovante, fondul verde nu va fi suficient pentru a asigura tranziția înspre o economie bazată pe emisii reduse. Apoi, să schimbăm paradigma economică, punând capăt uh, subvențiilor pentru carburanții fosili. Este important să subliniem acest lucru. Și în al patrulea rând, să intervină toți actorii în lupta împotriva schimbărilor climatice. În raportul nostru am vorbit despre importanța uh, Um, agendei uh, de soluții. Iată câteva elemente în două minute uh, pe care doream să vi le transmit. Noi vom fi aici, sub președinția domnului uh, Lavia și în delegația oficială a Parlamentului European pentru a sprijini succesul acestei COP21. Pentru ECR, Julie Gerling. Mulțumesc și bun venit, domnule Fabius. Eu aș avea o întrebare referitoare la intențiile noastre ca președinte la COP și cum veți face anunțurile publice. În țările în curs de dezvoltare începe să existe o lipsă de uh, răbdare pentru un acord mondial. În Regatul Unit în ultimele săptămâni. Practic, uh, s-a închis uh, industria noastră um, a oțelului pentru că oțelul se produce altundeva fără uh, să se dea doi bani acolo pe schimbările climatice și într-o situație de liber schimb, da, ar trebui să facem ceva um, referitor la dumping, dar iată, sectorul este afectat și publicul Uh, vede că industria uh, moare și în același timp uh, se vorbește despre sume de 100 de miliarde care vor fi acordate, dar nu se vorbește despre cum, li se, va, cum se va salva locul de muncă al fiecărui cetățean. Vorbiți despre salvarea clim climei, dar nu se întâmplă acest lucru. Cred că oamenii sunt dispuși să acționeze dacă văd uh, că și în alte părți se acționează uh, cu un angajament puternic. COP21 pentru unii oameni este chiar o ultimă șansă să se ajungă la un angajament și din partea restului lumii. Se fac o serie întreagă de declarații la acest gen de evenimente, uh, care uh, arată cu degetul oamenii și, spun, și care spun trebuie să fim lideri, cred că trebuie să găsim o altă cale uh, de a transmite acest mesaj și aș vrea să știu cum intenționați să faceți asta. Mulțumesc. În numele ALDE, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru Fabius, uh, pentru intervenția dumneavoastră. Aș dori să mă concentrez asupra uneia dintre prioritățile dumneavoastră, finanțele. Aș dori să felicit Franța pentru leadership-ul arătat în acest domeniu, prin faptul că s-a angajat să furnizeze miliarde în plus în acest domeniu. Am însă o îngrijorare referitor la finanțarea în domeniul climatic după 2020 Uniunea Europeană în general intervine aici. nu există angajamente concrete încă din partea Uniunii Europene și știm că multe țări care vor fi la COP21 au impus asta ca o condiție. Vor putea fi de acord cu un text COP ambițios dacă există finanțare. Pe 10 noiembrie va avea loc un Consiliu Ecofin, care va fi crucial pentru poziția europeană. În rezoluția Parlamentului, um, redactată de Gilles Parnieu, am solicitat uh, punerea deoparte mm, sau retragerea unor certificate din de emisii de din ETS pentru a asigura suficientă finanțare din partea Uniunii Europene. Poate ne puteți uh, spune câte ceva despre Consiliul ECOFIN ce urmează și la ce vă așteptați din partea Uniunii Europene pentru perioada după 2020. Mulțumesc! Și acum, în numele GUE, domnul Omari. Monsieur le ministre, merci pour votre présence. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Voi începe cu o observație de ordin general. Apoi voi avea și o întrebare. Dacă ne uităm la efectele combinate ale creșterii populației mondiale, uh, continuării unui model uh, economic uh, depășit, dar și continuarea unui mod de viață la standard, să-i spun așa, american sau european, vedem cât de grea va fi sarcina pe care o aveți și care va, pe care o vom avea de a limita încălzirea la 2 grade. Cred că trebuie să nu uităm factorul timp. Nu este prea târziu, dar este deja prea târziu. Au avut loc conferințe după conferințe care nu au făcut decât să complice atingerea obiectivului. Întrebarea pe care doresc să vă adresez se referă la insule. Când ne uităm pe o hartă a lumii, vedem că de la Marea Australie până la cele mai mici insule avem aproximativ 3000 de insule care joacă un rol nou pe scena internațională odată cu problema schimbărilor climatice. Vedem că uh, state mici precum uh, Kiribati, joacă un rol important. Printre aceste 3000 de insule există și insule europene care sunt uh, supuse aceleași vulnerabilități ca și uh, micile state insulare în curs de dezvoltare. Și în rândul acestor insule europene există insulele uh, din uh, teritoriile uh, de peste mări uh, europene. Aceste insule sunt uh, marginalizate Uh, în aceste rețele uh, constituite de uh, micile state insulare și în același timp nici Uniunea Europeană nu reprezintă interesele lor în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice. Aș vrea să știu ce aveți în vedere pentru a face față acestei vulner vulnerabilități. Mulțumesc. Domnul Jado, acum în numele verzilor. Domnule ministru, bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență, este important. Știți că dacă conferința va fi un succes, va fi un uh, succes al șefilor de stat și dacă vom avea de-a face cu un eșec, va fi un eșec al Națiunilor Unite. Dar este important să fiți prezenți. Uh, nu va fi suficient, dar nu va, este clar că nu va exista uh, un, uh, nu vom înregistra un succes dacă nu există un leadership puternic. M-aș referi și eu la ceea ce a spus colegul Gerbrandi în ceea ce privește finanțele. Pe 14 noiembrie sperăm că la reuniunea ECOFIN se va ajunge la un acord și în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, domeniul său de aplicare, ă, principiile, bine, nu toate detaliile, știm că nu va fi finalizat până acum. Dar credeți că oare Europa va fi capabilă pentru G20, dar și pentru COP21 să ajungă să facă un anunț. 11 uh, state din Uniunea Europeană pot face un anunț în ceea ce privește finanțarea, deci nu este nevoie de toate. O, un anunț um, referitor la taxa pe tranzacțiile financiare. Apoi, Bineînțeles că nu va exista un acord um, obligatoriu din punct de vedere juridic, în sensul că vor exista sancțiuni, însă credibilitatea angajamentelor este un aspect uh, esențial. Cum vedeți uh, un sistem de raportare, monitorizare care să acorde credibilitate acestor angajamente. Și este important acest lucru. Am văzut asta ieri. Avem un obiectiv uh, clar, uh, directiva Euro 5, Euro 6 în ceea ce privește emisiile de noxe, adoptată în 2007 și guvernele europene au decis că în ciuda acestui, acestei norme oficiale se poate în continuare dubla poluarea timp de ani bun de zile. Thank you very much. And now for the... Mulțumesc și acum în numele FDD, domnul Elmar. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, domnule ministru. M-a uimit mai ales uh, speranța dumneavoastră că vom uh, limita uh, încălzirea globală la 2,73 grade. IPCC uh, calculează cum vor evalua temperaturile, dar faptul că uh, dumneavoastră credeți că puteți prevedea uh, temperatura la o sutime de grad este absurdă ajungem, ne apropiem de uh, conferința de la Paris și căutăm un acord obligatoriu. Este triumful speranței asupra experienței. De fiecare dată credem că vom ajunge la un acord, de fiecare dată eșuăm, de fiecare dată Uniunea Europeană depune presiune, este, uh, dă dovadă de leadership, dar nu urmează nimeni. Rezultatul este că ceea ce facem în Europa ne subminează economia alungăm uh, industriile energofage din Europa. Uh, doamna Gerling a vorbit despre industria oțelului, dar aluminiul, la fel, substanțe chimice, sticlă, rafinare și așa mai departe. Industrie după industrie sunt alungate din Uniunea Europeană și se duc în jurisdicții cu standarde de mediu mai scăzute, de exemplu China. Iar rezultatul ar putea fi că, de fapt, emisiile globale cresc pentru că noi facem ca uh, industriile să părăsească Europa și să meargă în alte juris, jurisdicții. Avem o politică energetică, o politică de mediu um, care dăunează grav economiilor europene și în același timp s-ar putea chiar să crească emisiile globale. Cât timp va mai continua această nebunie? Mulțumesc, doamna Dornanu, numele ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență și pentru că ne oferiți uh, oportunitatea de a discuta acest subiect uh, atât de complicat. Nu am uh, senzația că s-au abordat două dintre elementele principale. De exemplu, politica în cadrul Fondului Verde. Încă o dată, Uh, acțiunile pe margine vor putea eventual corecta mici uh, disfuncții în reglementarea uh, european, uh, europeană. Dar până la urmă ce vom face va fi să gestionăm uh, poluarea, dar nu vom încerca să, să uh, schimbăm un sistem care distruge planeta. Ce se întâmplă cu reducerea emisiilor în transport? Ce fel de plan pentru a reduce dependența de carburanții fosili? Uh, mai ales când aceștia vin din țări uh, îndepărtate cât se poate de poluante. Este vorba de schimbări uh, fundamentale care am senzația că nu sunt uh, abordate. Cred că acordul va avea un efect limitat. Apoi va trebui să reunim, să atragem și sprijinul țărilor emergente. Aceste țări sunt pe cale să se dezvolte, să se dezvolte și trebuie să fie vorba de, un de, de o dezvoltare durabilă, ecologică. Aceste țări în curs de dezvoltare poluează deja mult și poluează chiar mai mult decât statele europene. Însă, cum aceste țări în curs de dezvoltare sunt sceptice în ceea ce privește angajamentele privind clima, singurele state care vor face eforturi suplimentare vor fi țările care deja fac mari eforturi, cum sunt cele din Uniunea Europeană în ciuda eforturilor noastre, avem cea mai, din ce în ce mai puțină pondere în, la nivel mondial și, în schimb, economiile noastre suferă. Nici măcar nu s-a uh, recunoscut faptul că scăderea emisiilor în Uniunea Europeană a fost, de fapt, datorată stagnării economice. Sper că Franța pe care o reprezentați nu va fi uh, consumată atâta energie pentru nimic. Thank you very much. And now we... Mulțumim foarte mult, spune președintele. Și acum îi dăm din nou cuvântul domnului ministru, Fabius, pentru primul set de răspunsuri la această rundă de întrebări. Vă rog. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care mi-au adresat întrebări. Mulțumesc și celor care nu mi-au adresat întrebări. Uh, am să încerc să răspund în 10 minute, dar firește, vă rog, nu fiți surprinși dacă nu vă răspunde cu toată precizia fiecărui intervenient. Mi-am notat, uh, ascultându-vă, câteva teme care se suprapun și, prin urmare, voi răspunde în marginea acestor teme. Cred că prima persoană m-a, uh, mi-a spus că această conferință Uh, sigur, e despre mediu, dar nu doar despre mediu. Uh, eu cred că e o observație justă, dar pe care nu trebuie să o popularizăm în jurul nostru. Eu cred că tot mai mulți cetățeni ai lumii sunt conștienți de dereglările climatice și e dificil ca în același timp să confortăm populația, să arătăm uh, consecințele dramatice ale inacțiunii. Sigur, uh, acțiunea are un cost, dar inacțiunea are un cost și mai mare. Și să demonstrăm că misiunea noastră nu e imposibilă. Apoi, ar trebui să arătăm ce ne stă la îndemână. Dacă descriem lucrurile în culori prea dramatice, fără a propune soluții, atunci nu vom mobiliza pe nimeni. Iar eu cred că într-o abordare generală a conferinței trebuie să explicăm că nu e vorba doar de o problemă climatică în sens uh, strâmt, ci că toate consecințele sunt transversale. Fie că e vorba de de alimentație, fie că e vorba de inundații sau de terenuri viabile mm, Până la urmă e vorba de tema modalității de viață, a migrației. Vedem deja ce probleme pune migrația a sute de mii de persoane. Imaginați-vă dacă mai adăugăm câteva zerouri la această cifră. Și până la urmă, problema e aceea de război și pace. Iată de ce Trebuie să acordăm toată amploarea perspectivei citate. Apoi, în introducerea mea, poate prea scurtă, nu am vorbit îndeajuns și nu s-a evocat uh, acest lucru de niște actori determinanți în această conferință și anume actorii non-guvernamentali. Predecesorul meu peruvian și cu mine însumi Uh, am uh, reușit să introducem în textul conferinței de la Lima din 2014 că de acum înainte, în conferințele părților, vom include actorii non-guvernamentali, adică municipalitățile, regiunile, societatea civilă și e un gest decisiv pentru că dacă e să ne uităm cine emite gaze cu efect de seră, Până la urmă, nu e vorba de guverne, guvernele elaborează norme, iau decizii, însă în funcție de cutare sau cutare regiune și acțiunile în ce privește transportul sau uh, deșeurile. Uh, altele se ocupă de bilanțul de carbon și așa mai departe. Sperăm că aceste acțiuni, aceste atitudini se vor schimba uh, în mod pozitiv. Să nu uităm acest lucru. Apoi, firește, există un set întreg de întrebări legate de finanțare. Pe de o parte, obiectivul fixat la Copenhaga, reluat la Cancun, e de 100 de miliarde de dolari pe an din, de, din nord înspre țările de, din sud. Dar nu a existat uh, o contabilitate a ce s-a făcut. Deci, practic, nu știm de unde am plecat, unde am ajuns, ce am făcut. OCDE-ul a făcut un efort considerabil și la Lima, uh, cu câteva zile în urmă, a făcut publice. Uh, niște cifre. În 2014, contribuția țărilor din nord către țările din sud a fost de 62 de miliarde. Trebuie mers din 2014 până în 2020, de la 62 la cele 100 de miliarde. La conferința de la Lima, o serie de bănci au uh, declarat că și-au niște angajamente uh, și anumite țări au făcut-o și cred că e posibil, e necesar ca înainte chiar de conferința de la Paris, să demonstrăm că cifra de 100 de miliarde va fi atinsă până în 2020. Fondul verde. Uh, cei care s-au exprimat au spus că fondul verde nu reprezintă atât acest, această cifră de 100 de miliarde, pentru că aici intră și fondurile publice, fondurile private, printre diversele fonduri există și fondul verde pe care sigur dorim să-l suplimentăm, astăzi este uh, undeva la 10 miliarde, dar ne dorim să meargă mai departe. Peste câteva zile vom lua niște decizii concrete, dar oricum, atenție să nu comandăm fondul verde cu suma globală de 100 de miliarde. Consiliul ECOFIN, dacă nu mă înșel, se reunește pe 10 noiembrie și va fi un moment important. Trebuie ca țările europene să se angajeze în termeni concreți. Și pentru că cineva a evocat taxa pe tranzacțiile financiare, eu cred că ar fi un lucru foarte bun să putem concretiza lucrurile. S-a vehiculat de, de 1 ianuarie 2017 în ce privește Franța, parte importantă a taxei va fi dirijată către temele de mediu și cred și sper că decizia vizează toate țările, toate țările vor face acest lucru, dar ar fi bine să facem pași concreți în acea direcție. Alții dintre dumneavoastră au spus, trebuie să încetăm subvenționarea carburanților fosili ultimele studii arată că e vorba de 500 de miliarde de dolari anuari, ori nu trebuie 100 de miliarde. Deci trebuie ca în toate țările, nu doar între ale noastre, să existe stimulente pentru a stopa subvențiile pentru carburanți fosili. Apoi, în ce privește prețul sau prețurile dioxidului de carbon, Sigur, nu se poate decide la COP Paris, pentru că nu avem un mandat în acest sens, dar trebuie lucrurile să fie cifrate. Trebuie să existe, pe de o parte, un preț al carbonului și, pe de altă parte, energiile regenerabile, decarbonizate, să uh, uh, fie uh, tot mai ieftine. Dar toate guvernele trebuie să aibă în vedere acest lucru. Uh, ultima întrebare și care nu e cea mai ușoară e ce se întâmplă după 2020. E o întrebare care nu, asupra căreia nu s-a reflectat ajuns până acum și pe măsură ce ne apropiem de conferința de la Paris, și sigur ne dorim succesul, tot mai multe țări își pun această întrebare și e adevărat, ea rămâne încă netranșată, trebuie să mai reflectăm la ea. Mai mulți dintre dumneavoastră, deși în maniere diferite, au pus întrebarea ce putem face noi, europenii, așa încât să nu ne prejudicem singuri vis-a-vis -vis de restul lumii. Adică eforturile trebuie făcute doar de unii sau de toată lumea. Aș spune că, sigur, e una dintre întrebările cele mai dificile, dar în lucrările noastre eu simt tot mai mult, chiar dacă există diferențieri, ne bazăm pe anexa 2 și așa mai departe, dar nu intru în detaliile pe care le cunoașteți la fel de bine ca mine, există totuși sentimentul crescând că chiar dacă țările bogate trebuie să facă un efort deosebit pentru că au o responsabilitate istorică, toate țările trebuie să facă un efort. Sigur, nu va fi același efort, nu putem cere uh, un același efort de la Mali ca și de la Statele Unite, e de la sine înțeles dar nu poate fi o problemă ignorată de nimeni. Sigur, intervine și problema concurenței. Cine mi-a pus această întrebare avea dreptate. Trebuie să transmitem acest mesaj. Da, acțiunea costă mai scump decât inacțiunea, dar asta nu înseamnă să sacrificăm uh, ce înseamnă un beneficiu pentru toată lumea. Acum, insulele. nu doar trebuie să ne ocupăm de insule în general, ci de insulele noastre, europene, în mod deosebit, și există uh, lucruri prevăzute pentru asta, atât în ce privește atenuarea, cât și în ce privește adaptarea. Există bună oră un program al Franței, dar care, dar care a fost adoptat de G7, care permite avertizarea în caz de catastrofă, un proiect asupra uh, pierderilor și pagubelor și o decizie trebuie luată pentru că, într-adevăr, insulele ne întreabă ce vor schimba toate aceste programe pentru cetățenii noștri. Credibilitate, verificare, reporting, sigur, sunt aspecte fundamentale. Și cred că domnul Jadon mi-a pus această întrebare. Răspunsul se regăsește în nuanțe. Sigur, nu vom avea un acord de drept penal, eh, însă eh, trebuie să fie un acord obligatoriu, legally binding, și acest lucru se reflectă în fiecare frază, shall, should, uh, verbul contează în text până la urmă. Apoi, există angajament, există presiuni, când vă asumați un angajament trebuie să-l respectați și v-aș mai atrage atenția asupra unui lucru, intervin evoluții tehnologice care vor schimba lucrurile. Uh, azi mâine vom avea sateliți care ne vor spune care doza de emisii de gaze cu efect de seră într-o anumită țară. Uh, Însă, dacă aveți o țară care ia un anumit angajament și cinci ani mai târziu ne dăm seama că satelitul ne indică nu, uh, nu ați făcut niciun progres, uh, ci din potrivă ați regresat ca emisii, atunci sigur se va lansa o dezbatere politică la nivel național și internațional și Ultimul punct, factorul timp care a fost evocat. Domnilor și domnilor, această negociere nu e una ca orice altă negociere. Când e vorba de comerț, um, putem amâna cu un an sau doi o anumită decizie. Însă, acum e o luptă împotriva timpului, pentru că gazele cu efect de seră odată emise, ele nu dispar de la sine rămân uneori ani, alteori decenii, alteori secole și dacă depășim un anumit volum de gaze cu efect de seră, atunci aceste emisii devin irreversibile. E un efect irreversibil. Că e Paris COP peste 2 ani sau 8 ani, nu, nu putem să amânăm, acum trebuie acționat și există soluții, există progrese tehnologice, există beneficii cu condiția să fim suficient de îndrăzneți. Iată care sunt primele mele întrebări. Mulțumesc, spune președintele. Și acum lansăm o a doua rundă de întrebări. Am 27 de înscrieri la cuvânt. Vă rog insistent, nu mai mult decât un minut și începem cu François Grospet. Mulțumesc, domnule președinte domnule ministru mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră pentru a avea acest schimb de opinii în ceea ce privește conferința internațională. Sunt convinsă că experiența dumneavoastră politică foarte însemnată va fi extrem de utilă pentru a găsi până la urmă un rezultat uh, pozitiv în această conferință. Eu sper că uh, ne va ajuta în acest sens. Acum, dumneavoastră ați vorbit de soluții. Eu sunt pentru această agenda a soluțiilor care să facă parte dintr-o soluție globală și care să vizeze noile tehnologii ce trebuie sprijinite. Aceste noi tehnologii pentru reducerea emisiilor de carbon uh, trebuie să fie sprijinite prin investiții, prin uh, investiții în ceea ce vrește captarea carbonului, uh, pentru că aceasta va aduce o adevărată uh, schimbare. O, uh, vom avea de asemenea și revoluția uh, digitală, care de asemenea va introduce introduce noi metode de lucru. Domnule ministru, puteți să aprofundați un pic lucrurile în ceea ce privește preacordul. Uh, vom avea o implicare a sectorului privat, vom avea sprijin pentru noile tehnologie, vom avea un transfer către țările de tehnologie către țările mai puțin dezvoltate? Mulțumesc, Matias Groth. Mulțumesc, domnule ministru. Nu pot decât să vă felicit pentru faptul că ați schimbat uh, structura conferinței astfel încât cefii de stat și de guvern vor veni la început. Să nu pierdem timp și să punem uh, uh, presiune de la început. Apoi, Um, să schimbăm uh, obiectivele, um, economia. În urmă cu 5 ani m-am întâlnit cu dumneavoastră și am fost fascinat de faptul că aveți o idee foarte clară, industrializare cu decuplarea de emisiile de CO2. Mi se pare abordarea cea bună. Cred că poate merge, dar pentru asta avem nevoie de reguli de joc la nivel egale, la nivel legal, la nivel global, mă scuzați. Domnul Liza a vorbit despre asta Bun, un uh, sistem, uh, avem nevoie de un sistem de comercializare a emisiilor. Um, mai există și alte state care au astfel de sisteme, China, Statele Unite. Putem să le unim când și e posibil? Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Două aspecte. În Regatul Unit, în continuare, uh, industria noastră discută despre aceste subiecte și ne confruntăm cu provocări foarte importante și nu știu dacă producția de oțel va uh, fi la, dacă va uh, îndeplini toate criteriile pe care le fixați aici. Însă eu cred că până la urmă avem aici o șansă, o șansă de a introduce o diferență. Și dacă reușim să convingem celelalte țări să avem niște standarde comune și obținem în acest sens toate asigurările necesare și de altfel asta vă și rog pe dumneavoastră ca și președinte al COP, vreau să ne spuneți ce anume putem face pentru a integra pe toată lumea în acest sistem global de schimb de emisii cu certificate, în așa fel încât să avem condiții egale. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Faria. Cu microfon vă rugăm. Eh, eh, mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, domnule ministru, și vreau să vă mulțumesc pentru prezență. Dumneavoastră sunteți președintele COP21, sunteți gazda Există un document uh, deja despre care știm uh, referitor la eventualele concluzii ale uh, conferinței și transportul aerian, transportul maritim, industriile în acest domeniu nu sunt menționate. Se vorbește doar despre organizațiile internaționale de aviație civilă, uh, și cum anume vom ajunge la rezultat? Dumneavoastră vorbiți despre emisiile și contribuțiile din partea 155 de țări. E deja un lucru important, însă cum vom ajunge la final la un compromis bun dacă aceste organizații internaționale nici măcar nu sunt menționate în document? Mulțumesc și acum în marie Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi. Acum două săptămâni, la Parlamentul European, uh, noi ne-am exprimat cu o majoritate, două treimi, în ceea ce privește un amendament și anume ca toate activitățile de lobby în jurul acestei conferințe de la Paris să fie foarte transparente. Mai mult decât atât, Parlamentul își dorește ca această conferință să permită tuturor părților uh, prezente și uh, factorilor interesați să aibă un acces egal la documente. Și n-ar trebui ca această conferință să fie determinată doar de către întreprinderile multinaționale care au mijloace financiare mult mai mari comparativ cu cetățenii sau cu ONG-urile. Deci, acum aș dori să știu dacă dumneavoastră sunteți gata să preluați această solicitare din partea Parlamentului European în așa fel încât să garantați un acces egal tuturor la documente și activitățile de lobbying să fie cât mai transparente. Bas Aicaut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru prezență. Uh, eu cred că finanțarea a fost menționată aici de mai multe ori, așa că n-am să mă refer la ea. Aș vrea să mă refer la perioada de angajamente. Văd că, vedem că negocierile fac în așa fel încât uh, uh toată lumea cere un, o perioadă de angajament de 5 ani și chiar și dumneavoastră ați spus că n-ar fi bine să avem niște uh, ținte fixate pe termene prea lungi. Dar cu toții știm că Europa are probleme mari pentru că noi avem uh, ținte fixate pentru 2030, nu avem nimic pentru 2025. Și iată că avem o problemă. Și acum părerea mea este următoarea. Uh, să vedem cum putem ajunge la aceste ținte ținte de 2025 și asta vreau să-i spun și colegului de la UKIP, uh, domnul Elmar, care a părăsit sala. Bun, când vorbim despre schimbări climatice, da, știu, știu, știu, dar subiectul e în continuare uh, pertinent. Vreau doar să subliniez că Europa întotdeauna a reușit să ajungă la o țintă de reducere a emisiilor cu 30 la, cu 23%. Acum, nu știu dacă putem să uh, punem asta într-un sertar doar pentru că avem această conferință. Noi trebuie să fixăm o țintă pentru 2025 și asta ar fi o limită bună, bună și pentru conferința de la Paris, bună și pentru credibilitatea Uniunii Europene. Care e părerea noastră? Mulțumim foarte mult și acum doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ne-ați spus astăzi că există trei elemente care ar face din COP un succes, și anume să fie un acord ambițios, obligatoriu și să prevadă chestiuni financiare și tehnice. Pentru ambiție putem deja să vă uh, felicităm, 90% din uh, participanți sunt deja incluți, incluși, 154 uh, de, parti, de țări participante, este foarte bine. Da, cred că aici putem să bifăm. Obligatoriu din punct de vedere juridic, aici lucrurile sunt puțin altfel. O bună parte din cele 154 de țări și-au asumat angajamente, dar neobligatorii. Poate că în China, când veți merge la Beijing, puteți să îi convingeți că este nevoie de această obligativitate. Cele, cei mai mari emitenți sunt în țările în curs de dezvoltare. Și al treilea punct, chestiunile financiare și tehnice statul, ă, fondul care ar urma să fie creat până în 2020 Poate ne puteți spune ceva mai concret despre cât bani avem. Aud despre taxa pe tranzacțiile financiare. Austria deja și-a alocat uh, de trei ani bugetul din uh, taxa pe tranzacțiile financiare, dar ea nu există încă. Domnul președinte, dragi colegi, avem 27 de solicitări. Vă rog, numai un minut. Carl heinz Florenz acum. Domnule ministru, vă mulțumesc. Sunt foarte impresionat am avut bucuria să fiu prima dată în 1992 uh, la o um, conferință a părților și pot să vă spun că numai dumneavoastră puteți garanta succesul acestei COP. Dacă țara care uh, um, găzduiește COP Uh, este ambițioasă și nu exagerează, înregistrăm un succes. Cel mai bun exemplu a fost Mexicul. Am mai avut un, un alt exemplu în nordul Europei care a fost o catastrofă. Deci, implicați, uh, miniștri contactați, uh, Uh, miniștri, lăsați-i pe uh, pesimiști acasă, Roger Helmer a, a plecat deja foarte bine, nici nu vă bazați numai pe uh, verzii, verzii. Uh, bazați, vă bazați-vă pe noi că noi suntem rezonabili și vă vom uh, susține. Uh, Mr. Gramaticakis. Mulțumesc, domnul Gramaticakis. Cu microfon, vă rugăm. Uh. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την εισήγηση του κυρίου Υπουργού, πράγμα που συμβαίνει... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte încântat uh, de cele spuse de domnul ministru și e foarte, a fost foarte clar, concis, simplu și a vorbit clar despre conținut. Domnule uh, ministru, eu sunt profesor de fizică și încerc să fiu și eu ca și dumneavoastră, clar, concis și răspicat. Acum, obiectivul acesta de 2,7 grade e o țintă optimistă, dar nu e suficient, cred eu. Uh, pentru că avem noi fapte, noi date, noi cifre și avem și diferite fenomene în uh, aceste schimbări climatice, care uh, ne fac să înțelegem că ar fi bine să atingem o țintă de 3 grade, dar cu anumite condiții specifice. Acum, de ceva vreme, am tot auzit o idee și nu ați spus nimic despre ea. Poate că o soluție ar fi, la fața de uh, schimbarea climatică la nivel global, ar putea fi o investiție publică. Investiția publică e foarte scăzută în multe țări în acest domeniu. Și asta ar putea eventual să vină în întâmpinarea îngrijorărilor uh, noastre și ar putea să uh, ținem seama în momentul în care calculăm deficitul de aceste investiții în politica climatică. Uh, evident e dificil, dar cu siguranță se vor găsi posibilități uh, concrete de a depăși aceste dificultăți. Spre exemplu, am putea avea niște uh, uh, niște elicoptere care ar putea să măsoare în mod co- concret aceste modificări climatice, uh, dar eu sper că nu vom utiliza uh, satelite spion pentru acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că părțile Cunoaștem uh, angajamentele pe care și le-au asumat părțile la conferință, însă acestea sunt atât de diferite încât sunt greu de comparat. Se vorbește despre perioade de timp diferite, despre metode de calcul diferite. Unii din uh, mari actori globali uh, evită să facă orice fel de, să-și asume orice fel de angajament. Deci, uh, și uneori avem impresia că acest haos este intenționat. Uh, care se dorește să împiedice atingerea unor concluzii comune. Poate că ar trebui să discutăm și despre alte chestiuni. Bună, bueno, creo que todos estamos de acuerdo. Da, cred că suntem cu toții de acord. Mulțumesc, domnule ministru, aici sunt. suntem de acord că această conferință de la Paris trebuie să fie un adevărat răspuns în, în lupta împotriva schimbărilor climatice. Dar pe mine mă îngrijorează că după ce am auzit declarațiile referitoare la contribuțiile unor țări, cum ar fi, spre exemplu, SUA, care sunt cei care poluează cel mai mult și că nu sunt dispuși să negocieze ce au anunțat, pe atunci, sincer, eu vă întreb pe dumneavoastră, credeți cumva că o să reușim să ajungem să reducem uh, sporirea temperaturii la pragul acela de 2 o grade când țări precum SUA și China nici măcar nu sunt dispuse să facă vreun efort oarecare? Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Jabor. Mulțumesc, domnul Gabor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezență. Eu am o întrebare foarte concretă. Am uh, vorbit deja mult despre rezoluția Parlamentului și s-a adoptat un amendament iar rezultatele pe care le-am atins ar exclude uh, TTIP. Negocierile TTIP ar urma să nu fie uh, amenințate de uh, rezultatele uh, Uh, în domeniul climatic. Întrebarea mea este următoarea. Avem un document, am adoptat această rezoluție. Puteți sprijini această rezoluție a Parlamentului? Mr. Bellet. Uh, merci beaucoup. Domnul Bellet. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aici sunt. Bună ziua. Voi fi foarte uh, Uh, succint, pentru că am aceeași întrebare ca domnul Grote și domnul Duncan, referitor la ETS. Unul dintre instrumentele principale ar fi să legăm acest sistem de alte sisteme similare din lume. Care este opinia dumneavoastră pe acest subiect? După cum a spus și doamna Gerling, ar fi un uh, răspuns la nevoile industriei noastre, oțelul, chimia, uh, cimentul și așa mai departe, care se confruntă cu o concurență distorsionată, neloială. Ce se poate face pentru a se obține un sistem ETS global? Mulțumesc, domnul Brannan. Mulțumesc, domnule ministru. Două întrebări. Publicul european este din ce în ce mai conștient de rolul carburanților fosili în schimbările climatice, dar cunosc mai puțin rolul agriculturii în schimbările climatice. Sunteți de acord că și agricultura trebuie să-și aducă contribuția în combaterea schimbărilor climatice și că agricultura nu este un caz special? <clears throat> A doua întrebare. Cunoaștem cu toții uh, costul um, climatic și financiar al celor două sedii a Parlamentului European. Nu ar fi un act simbolic din partea guvernului francez să sprijine un sediu unic pentru Parlamentul European? Thank you very much. And now Ms. Rivazi. Mulțumesc, doamna Rivazi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumită, domnule ministru, că sunteți prezent alături de noi la Comisia Envi. Eu am o îngrijorare referitor la G77, un grup care de fapt reunește 134 de țări, printre care și China, Africa de Sud și așa mai departe. În calitate de copreședintă a ACP, simt din, aceste, din partea acestor țări o neîncredere incredibilă față de țările dezvoltate. Încep și spun, cele 62 de miliarde pe care le-a prevăzut OCDE pentru finanțare corespund la ce? Nu ne, permit acest, nu ne permit aceste fonduri să ne adaptăm la schimbările climatice. O întrebare oarecum diplomatică. Ce putem discuta cu aceste țări pentru ca ele să participe la eforturile globale la nivelul întregii planete. Doamna Ayuso. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră astăzi. Avem 155 de țări care și-au trimis contribuțiile pentru reducerea emisiilor. Acum, dincolo de problema China și SUA, fiecare a făcut acest lucru într-un format diferit și bazându-se pe diferite, alte, pe diferite politici. Acum, după părerea noastră, nu credeți că ar trebui să armonizăm lucrurile, pentru că altfel rezultatul și concluziile niciodată nu o să fie fiabile. Și, în final, vorbind de armonizări, uh, Uh, e clar că este foarte important mecanismul de notificare, verificare a emisiilor. Comisia Europeană a spus că acest mecanism este unul absolut necesar și că ne lipsesc experți la nivel internațional care să opereze controlul, pentru că mare parte din țările participante consideră că e o ingerență în suveranitatea lor. Atunci, cum putem să rezolvăm problema aceasta? Pentru că e absolut necesar. Thank you very much, Mr. Selimovic. Mulțumesc, domnul Selimovic. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. M-a bucurat să aud uh, ce ați spus. Am o întrebare. Aș vrea să știu care sunt care este viziunea dumneavoastră privind Uniunea Energetică. Întâi, Uniunea Energetică ca un instrument de combatere a schimbărilor climatice și de atingere a obiectivelor COP21. Și o altă perspectivă ar fi Uniunea Energetică ca un instrument de a face față uh, um, la nivel de politică externă unor țări uh, precum uh, Rusia. Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Da, domnule ministru, când am fost uh, șeful serviciului de energie, Claude Gruzon îmi spunea nu o să faci nimic dacă nu există și o politică de preț a energiilor fosile. În ziua de astăzi, energiile fosile costă foarte puțin, știți asta. Mă întreb dacă nu putem influența Bun, nu sunt uh, prietenii mei, dar dumneavoastră îi cunoașteți bine. Dacă nu putem să influențăm țări precum uh, Qatar, Arabia Saudită și așa mai departe, pentru că ei să-și schimbe politica de prețuri. Dacă vrem o uh, accelerare a procesului, avem nevoie de un preț ridicat al energiilor fosile. Acest preț știți că este manipulat și există un excedent care este fabricat în mod artificial deci, ce consider eu este că ar trebui pe termen lung să se stabilizeze prețul uh, energiilor fosile. Cum am putea uh, pune în practică un mecanism tocmai de stabilizare a acestui uh, preț care să furnizeze și investiții pentru noile tipuri de energie. A doua întrebare, în ceea ce privește finanțarea, Uh, relaxarea cantitativă. Ar fi nevoie de un miliard cel puțin în Europa pentru a finanța tranziția energetică. Minim. Astăzi uh, se creează bani, uh, mai ales în China, foarte mulți. De ce nu facem același lucru pentru a combate schimbările climatice? Mulțumesc. Doamna Suița acum. Hvala lijepo. Hvala gospodine ministre. Imam dva kratka pitanja. Mulțumesc și mulțumesc, domnule ministru. Am două scurte întrebări. Am fost raportor pentru avizul Comisiei de Afaceri Externe pe această temă. Ce plănuiți dumneavoastră când vine vorba de negocierile TTIP și concluziile conferinței COP de la Paris? În al doilea rând, m-aș referi la diplomația climatică și dumneavoastră ați evocat acest concept. Cum plănuiți să ameliorați eforturile de diplomație climatică, deoarece țările cele mai afectate de schimbarea climatică trebuie și ele să participe la această diplomație climatică. Domnul Kelly acum, spune președintele. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Sunt raportor pentru Comisia ITRE și am fost foarte interesat de ce ați spus de un acord obligatoriu. Pare necesar, dar cum va fi pus el în aplicare? Deoseb, ce se va întâmpla peste 5 ani? E tactic să spunem că dacă toate țările își respectă angajamentele uh, putem revizui țintele noastre la 5 ani, dar ce se întâmplă dacă nu? Le vom revizui în jos și nu în sus? Sigur, s-a citat și relocarea uh, CO2-ului și în ce privește agricultura. Acum, agricultura noastră a devenit mai durabilă, în special prin uh, ecologizare. Dar, dacă nu se acordă importanța necesară capturii carbonului, atunci vom obține un efect pervers. Și aș reveni la întrebarea domnului Lize despre industria uh, aviatică și despre navigație. Mulțumesc, președintele. Uh, last but not least, acum are domnul Peterle. Mulțumesc. Domnule ministru, mulțumesc. Sunt sigur că vom obține rezultate bune dacă ținem seama de obiectivele noastre ambițioase și asta într-un context larg. Cred că trebuie să combinăm obiectivele climatice cu cele de dezvoltare ale partenerilor noștri. În fine, în următorii 20 de ani se prevede o creștere foarte mare și dacă modelul chinez e utilizat, um, E o șansă strategică uh, pentru investițiile europene în India. Uh, sigur, trebuie să ținem seama de o ecologizare a economiei indiene și cred că acest lucru e realizabil. Aș vrea să vă întreb, domnule ministru, cum vedeți această provocare? Care va fi angajamentul dumneavoastră în acest sens? Vă doresc mult succes la Paris, dar și după conferință. Thank you. Uh, now we have another question, Mr. Turmer. Sorry, but I have not written. uh, Domnule Turmes, domnule ministru, mi se spune că faceți un duo foarte bun cu actuala președinte a Consiliului pentru Mediu și mă bucur de acest lucru. Eu cred că trebuie să ne axăm pe soluții, iar una dintre soluții e aceea a energiilor regenerabile. Dar există o problemă foarte puțin cunoscută de ce există mai multă energie solară în Germania decât în Grecia. În mod evident, e mai mult soare în Grecia, iar um, costul de capital între Grecia și uh, Germania e foarte diferit. La fel se întâmplă și cu Egiptul, toate țările africane, mult mai expuse la soare. Deci o temă de rezolvat pentru a gestiona investițiile e că trebuie să găsiți la Paris un mecanism, a ce numim un de-risking fund care să împiedice, sau mai bine zis, care să creeze costuri de capital mai reduse tocmai în țările penalizate de piețele financiare. În uh, Egipt se plătesc rate de 20%, în timp ce în Franța sau Germania 2, ceva la sută. Nord Stream e un proiect care divizează Europa. Uh, Gaz de France, NG, uh, face parte din acest joc. Uh, vă rog să țineți seama de aceste lucruri, mai ales vis-a-vis -vis de Ucraina și de unitatea necesară în Europa. Mulțumim foarte mult, spune președintele, domnule Fabiu, domnule ministru Fabiu, vă rog să ne răspundeți. E dificil de răspuns în 10 minute, dar atâta timp îmi rămâne. Chiar dacă întrebările au fost formulate în mod concis, Uh, au luat totuși 27 de minute, dar asta înseamnă libertatea parlamentară. Deci vă rog să mă iertați dacă am să vă dezamăgesc în uh, scurtimea răspunsurilor mele. În răspunsul meu precedent am omis un aspect și revin acum. Uh, au existat interpelări în ce privește sectorul maritim și aerian și v-aș retrimite la textul dumneavoastră de căpătâi, text adoptat la Bon săptămâna trecută, articol 3 alineat 19, Chiar dacă pe scurt se citează aici această temă și aveți dreptate evocând-o, trebuie inclusă și în reflexia noastră. Al minteri, ignorăm un punct foarte important. Mai mulți dintre dumneavoastră au revenit la prețul uh, CO2 și China, dacă e sau nu vizată începând din 2017 potrivit uh, deciziei ei. În ce de tarificarea carbonului, părerea mea personală este că e indispensabil să mergem pe această direcție. Sper să nu vă surprind spunând că toate deciziile de finanțare publică pe care noi le luăm și care sunt necesare sunt mult mai puțin importante prin amploarea lor decât schimbările pe care am fi capabili să le aducem în mecanismele de piață. Dacă realmente includem o tarificare a carbonului. Pe de altă parte, am reținut expunerea dumneavoastră în ce privește răspândirea soarelui. Dacă vrem ca energiile regenerabile să fie mai ieftine, atunci modificăm întregul sistem de dezvoltare și într-acolo trebuie să ne îndreptăm. Azi dimineață, pe telefonul portabil, am aflat despre o reuniune ce s-a derulat în India, foarte interesantă. India e o țară uh, care înseamnă 1 miliard 400 de locuitori și care trebuie să intre în calculele noastre. Uh, în India se lucrează asupra noilor tehnologii, e o țară foarte deschisă. Uh, și India e o țară care uh, va intra în această luptă împotriva schimbărilor climatice, dar există un număr uriaș de oameni care trebuie, trebuie să fie scoși din sărăcie. Ajutați-mă așa încât să pot să scap de cărbune, ne spune India. Și cu ajutorul nostru și al altor țări, vom încerca să obținem o alianță pentru energiile solare care răspund în bună măsură problemei. Întrebările relative la China. La finele săptămânii am să mă deplasez împreună cu președintele Republicii Franceze în China și vom face publică o declarație comună cu acest prilej. Pe această declarație lucrăm în acest moment și aici am prevăzut să ne referim la decizia Chinei de a adopta un preț al carbonului din 2017. Să fim atenți, nu putem decreta la Paris, la conferința de la Paris, că prețul carbonului va fi cutare pentru toată lumea, dar va exista o convergență a inițiativelor care merg în direcția cea bună. Există un raport al domnului Confin nu știu dacă l-ați citit, care examinează diverse tehnici și care vorbește de un coridor al prețurilor carbonului și se inspiră din metode utilizate altădată pentru sistemul monetar. Sigur, anumite elemente pot fi diferite, dar uh, aceste elemente pot fi apropiate progresiv și sper că prin acordul de la Paris, chiar dacă nu putem decide, pentru că nu putem, nu avem mandat, uh, putem spune că în Guatemala prețul carbonului va fi X. Nu avem capacitatea și puterea de a lua astfel de decizii. În schimb, vor exista multe inițiative cu acest prilej care vor merge în această direcție și care ne vor permite să schimbăm lucrurile. Mi s-a adresat o întrebare relativ la armonizarea INDC-urilor ale contribuțiilor naționale. Sigur, contribuțiile uh, propuse sunt uh, mai degrabă heterogene. De ce? Anul trecut, uh, atunci când la Lima a trebuit să decidem dacă da sau nu, vor exista niște contribuții făcute publice. Decizia a fost una novatoare și a trebuit să acceptăm că pentru prima dată contribuțiile să fie heterogene am făcut o listă, nu știu dacă vedeți uh, despre ce text uh, vorbesc, dar nu puteam să avem un caiet de sarcini, sarcini prea strict, pentru că țările nu puteau să accepte așa ceva încă o dată, într-un acord care trebuie să fie acceptat de toți, important e să ne angajăm în acest proces și apoi, pe parcurs, să avem contribuții armonizate progresiv. Și dacă ne uităm cu atenție la aceste contribuții naționale, unele sunt în cifre absolute uh, și altele, special pentru țările sărace, sunt contribuții condiționale le spun, iată, mă pot angaja la atât, orice s-ar întâmpla, și iată ce pot să fac dacă mi se oferă finanțare și tehnologii. Ceea ce sigur complică puțin contabilitatea, pentru că lucrurile sunt heterogene, dar în numele realismului nu s-a putut face altfel. Acum, în ce privește transparența deciziilor Parlamentului European, încă nu am cunoștință de deliberele dumneavoastră, însă ați putut vedea că în sesiunea de la Bonn s-a luat o decizie la propunerea Japoniei, nu vis-a-vis -vis de lobby, ci de ONG-uri, spunând că sunt lucruri ce vor fi negociate transparent, dar apoi sunt și aspecte care Uh, se vor face în echipe de negociere. Nu sunt decizii ușor de luat. Am să mă consult cu colegii mei, pentru că, pe de-o parte, sigur, trebuie să fim foarte deschiși vis-a-vis -vis de observatori, nu mă gândesc la lobiști, dar, în același timp, trebuie să obținem și un rezultat. Și dumneavoastră aveți uh, foarte mm, bine această experiență în Parlamentul European ca și Parlamentele Naționale. Uh, nu vor exista 20.000 de delegați, dacă nu mă înșel și vreo 3.000 de jurnaliști, înțelegeți cât de greu va fi să obținem compromisuri. Deci nu știu care va fi abordarea aleasă în acest moment. Dar uh, vă dați seama că lucrurile sunt dificile și e o temă generală de democrație, nu se referă strict la COP uh, grupul celor 77. Acest grup, care, așa cum numele său nu o indică, include 130 de membri, este în anumite aspecte un grup care nu prea are încredere în țările bogate. Și sigur, trebuie să depășim această neîncredere, arătând că suntem onești și uh, Apoi, aceste țări trebuie să înțeleagă că au existat o serie întreagă de evoluții. Dacă e să vedem lista țărilor bogate și lista țărilor nebogate, ca să mă exprim așa, elaborată cu 25 de ani în urmă, <laughs> lucrurile s-au schimbat. Anumiți bogați au devenit mai puțin bogați eh, și aș putea da exemple și anumite țări la vremea aceea foarte sărace au devenit acum emergente sau care gata sunt pe cealaltă parte a baricadei. Apoi, măsurile pe care le vom lua pentru adaptare. Pentru că în raportul OCD apare un lucru foarte interesant și incontestabil, anume, există finanțări importante pentru atenuare, dar prea puține pentru adaptare. OCD spune că e vorba de 16% din total fondurilor atribuite, doar 16% se referă la adaptare. Ori, pentru majoritatea țărilor sărace, chiar dacă ei recunosc importanța atenuării, ei spun și pe bună dreptate că problema lor e adaptarea. Nu putem aștepta încă 25 de ani pentru ca lucrurile să se schimbe. Deci ne trebuie pași concreți aici. Lucruri care pot fi făcute inclusiv înainte de 2020. Acordul de la Paris, practic și juridic, nu uh, va fi aplicat decât în 2020. Până atunci mai sunt însă 5 ani și nu o să stăm cu mâinile în sân până atunci. Există o inițiativă, ați citat o inițiativă Cruz. E vorba de un sistem de alertă precoce ale tuturor părților uh, vizate atunci când se apropie o catastrofă. Uh, e un sistem de al G7. E un sistem studiat uh, pentru Africa. E vorba de a, de a lansa energie regenerabilă în Africa. E, înseamnă 25% din întreaga lume și sunt tehnici care pot fi instalate acolo și care pot schimba viața oamenilor. Am prieteni în guvernul de la Benin și au un proiect care costă abia câteva zeci de milioane și care ar permite acordarea jumătate din populație, cu niște consecințe imediate, adică copiii vor putea să-și facă temele seara. Pentru moment depind de lumina zilei, de soare. Și într-o manieră convingătoare, uh, Uh, el îmi spune că în mod similar în Belgia șerpii uh, se retrag când se întunecă. Iată, sunt decizii de luat rapid și acum, uh, apropo de agricultură, da, sigur, agricultura trebuie să facă parte din aceste mecanisme, inițiative au fost deja luate în Franța s-a discutat uh, un anumit uh, program, dar există și alte posibilități. Și aș încheia cineva considera că ar trebui să abandonăm sediul de la Strasburg al Parlamentului European. Eu nu văd lucrurile din acest punct de vedere, chiar dacă motivele de mediu sunt primele invocate. Există niște texte în vigoare și nu știu dacă aspectul de mediu a fost singurul criteriu care îi obligă pe cei eh, care din motive profesionale locuiesc la Bruxelles să călătorească cu bicicleta. Uh, Există niște texte fundamentale, dar există și alte prevederi care trebuie respectate. Închei, scuzându-mă încă o dată dacă răspunsul meu a fost prea scurtă, dar admiterea și depășit timpul. Și unii dintre dumneavoastră spuneau că au încredere în Franța pentru a găsi o soluție. E adevărat, avem o responsabilitate imensă pe umerii noștri, dar uh, nu trebuie confundată Franța ca țară care deține președinția acestei conferințe. Uh, cu toată finețea, toți președinții trebuie să intervină, dar sigur nu suntem cei care decid uh, am uh, asociat Peru aceste președinții, pentru că anul trecut au făcut o treabă foarte bună și pe durata pregătirilor de un an de zile am lucrat mână în mână cu cei din Peru. Și mi se pare importantă această colaborare între o țară din sud, mai degrabă săracă, cu o țară bogată din nord. O astfel de colaborare cred că e importantă și acesta a fost un semnal foarte pozitiv pentru uh, o seamă de țări. Cum știți, sarcina e dificilă, însă fiți convinși că împreună cu dumneavoastră vom face tot posibilul pentru a reuși și chiar avem nevoie de susținerea dumneavoastră pentru că rolul Europei este cheie. Poate că există anumite insuficiențe în pozițiile europene, dar dacă e să compar pozițiile unora și ale altora, Europa este totuși, rămâne unul din continentele care arată calea de urmat, care deține o poziție de leadership. Iar negociatorii dumneavoastră din Europa vor juca un rol foarte important și, repet, nu pentru a impune un lucru sau altul, nici nu avem posibilitatea juridică, ci pentru a arăta că realmente Europa e angajată pentru o schimbare indispensabilă dacă ne dorim ca planeta să rămână vie. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much for your Mulțumim, spune președintele, și Încheiem aici ședința noastră Envi. Vă reamintesc doar că ne revedem pe 9 și 10 noiembrie. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. No, I think it was vivid and uh, obviously it's not possible to answer in detail to everybody. Oh, yes, but, but, uh, we received, yeah. we received useful information.